trebui să fie un succes și pe plan european. Trebuie să profităm de această uh, știință. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Încheiem acum uh, uh, intervențiile cu durata de un minut și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi din această seară, pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice și îi dau cuvântul domnului Criton Arsenis pentru patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, pădurile sunt esențiale pentru noi toți, pentru toți europenii, indiferent unde se află aceștia în Europa. Pădurile fac parte din identitatea noastră sunt uh, locul unde ne destindem, sunt uh, o sursă de locuri de muncă. Totuși, percepția noastră a pădurilor depinde foarte mult de locul de unde provenim. Pentru cineva din nordul Europei, uh, sau pentru cineva care este din zona Mediteranei, pădurile sunt văzute prin altă prismă. Dacă cineva din zona Mediteranei se duce în nord, va avea impresia că pădurile au fost uh, plantate de om, pentru că o să vadă producția de cherestea de acolo. Dar toate aceste păduri sunt amenințate de schimbările climatice. Sunt tot mai multe incendii, Uh, sunt o serie de boli uh, care se răspândesc uh, tot mai mult. Asistăm la intemperii care afectează pădurile Europei. Toate aceste amenințări sunt transfrontaliere. Iată de ce trebuie să avem un demers european pentru a face față acestor amenințări. În această seară discutăm un uh, raport care uh, ar trebui să apară în două zile, un raport care a fost uh, elaborat în consens cu colaborarea colegilor proveniți din toate țările, toate partidele politice. Am lucrat prin, pe baza a 50 de amendamente de compromis pentru a ține cont de toate punctele de vedere ale forțelor politice, uh, ale statelor membre. Iată de ce sunt convins că acest uh, raport va beneficia de sprijinul Parlamentului European. Ce cerem prin acest raport? Cerem Comisiei să elaboreze o carte albă privind protecția pădurilor uh, Uh, pentru adaptarea acestora la schimbările climatice. Cerem un nou regulament care să înlocuiască vechiul regulament privind prevenirea incendiilor în păduri, un regulament privind informațiile privind pădurile, cerem uh, suplimentarea uh, finanțării pădurilor pe baza celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune. Uh, pădurile acoperă 42% din mediul uh, rural, dar au o pondere de numai 1% în PAC. De aceea vrem uh, criterii de durabilitate, de viabilitate pentru biomasă și vrem o bună gestionare a pădurilor care să țină cont de schimbările climatice. Vă mulțumesc, președinta. Și acum

și vreau să fac două observații foarte scurte. Mai întâi pentru a vă atrage atenția asupra celorlalți factori care amenință silvicultura și ecosistemele, de exemplu răspândirea speciilor exotice, invasive, um, anumite specii de ciuberci, anumite specii de insecte, ca să nu mai vorbesc despre uh, incendiile care uh, distrug o mare parte din pădurile din sudul Europei. Trebuie să facem așa fel încât pădurile noastre să fie mai rezistente și, în general, habitatele din aceste păduri să fie mai bine protejate. Trebuie să facem o evaluare a, a sta, um, um condițiilor fitosanitare a acestor habitate din toate speciile de pădure din Uniunea Europeană. Cum spuneam, trebuie să garantăm biodiversitatea și rezistența acestor păduri. Având în vedere că ecosistemele sunt atât de diferite din, din nordul până în sudul Europei, atunci trebuie să valorizăm această diversitate, această bogăție și trebuie să ne gândim ce mult ajută pădurile în mediul rural. Mulțumesc acum, domnul Pașca. Vážená pani predsedajúca, Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Ultimele studii privind efectul schimbărilor climatice asupra pădurilor în Europa arată că ecosistemele forestiere reacționează într-un alt mod. Totul depinde de condițiile naturale ale unei anume regiuni, cum reacționează aceasta. De pildă, zonele montane reacționează diferit față de alte regiuni. alte condiții o constituie intensitatea schimbărilor climatice. De pildă, prognozele pentru Europa Centrală arată că vor fi creșteri de temperatură cu 1,5% mai mare decât în alte regiuni. Acest lucru este important pentru rezistența speciilor. Trebuie să avem acțiuni, ă, propuneri proactive pentru a ține cont de specificitatea acestor regiuni președinte, mă bucur să mă aflu aici uh, uh, în această seară și să spun că uh, reprezentanții poporului nostru au vorbit despre Ziua Europei pentru prima dată. Acest fapt este istoric. Atunci când vorbim despre schimbarea climatică, vorbim adesea despre evenimente importante care, de exemplu, vizează energia regenerabilă. Însă subiectul merită mai multă atenție pentru că e nevoie de foarte mult timp uh, să uh, crești o pădure și de aceea subiectul merită mai multă atenție. E uh, foarte uh, dificil de acceptat faptul că adesea în uh, timp foarte scurt uh, un uh, foc poate să uh, distrugă hectare întregi de uh, pădure. Uh, Parlamentul nostru dorește să crească numărul uh, hectarelor de pădure în uh, următorii ani uh, și prin PAC asta s-ar putea realiza, subiectul fiind însă unul foarte important. Mulțumesc. Domnule comisar, acum aveți cuvântul. Thank you, uh, Madam President. Vă mulțumesc. Doamna președintă, stimați deputați care ați mai rămas în sală la această oră târzie, Vă mulțumesc și dumneavoastră. Bineînțeles că vreau să încep prin a adresa mulțumiri domnului Cristian Arsenis pentru munca depusă în pregătirea acestui raport despre pregătirea pădurilor uh, pentru schimbările climatice. Și mulțumim și comisiilor parlamentare care s-au implicat în pregătirea acestui raport și au redactat uh, avize de opinie. Trebuie să ținem cont de Cartea Albă din 2009, care a fost adoptată în martie 2010 și care vorbea despre uh, pregătirea pădurilor uh, pentru a face față schimbărilor climatice. Există multe provocări uh, în acest domeniu, mai ales în următoarele decenii, dar trebuie să protejăm acest patrimoniu prețios al Europei pentru că există foarte multe părți interesate uh, în protejarea și dezvoltarea pădurilor. Noi am lansat comunicarea și consultarea acestor părți uh, către aceste părți interesate și consultarea acestora pentru că ne dorim să avem o strategie cât mai bine pusă la punct am avut această uh, linie de orientare și anume de respectarea competențelor statelor membre, dar în același timp doream să vedem în ce măsură Uniunea Europeană putea să contribuie la protejarea pădurilor. Anul trecut ne-a permis un schimb fructos de opinii între noi, Comisie, uh, Consiliu și părțile interesate din statele membre. Și am încercat să vedem care vor fi pașii următori. Cum spuneam, am avut o dezbatere lungă pentru a ști dacă aveam nevoie de o politică europeană a pădurilor sau nu și dacă aspectele uh, și beneficiile pe plan economic, uh, social și ecologic a tuturor pădurilor din Europa erau uh, un punct de convergență pe plan european. Cum spuneam, în ciuda dezbaterilor lungi, ținând cont de toate aceste aspecte, nu am ajuns încă la o înțelegere. Dar știm că există și alte puncte care trebuie luate în considerare, precum sănătatea pădurilor, ecosistemele, biodiversitatea, producția de biomasă. Trebuie să găsim mijloacele umane și financiare pentru a atinge acele obiective care sunt comune. Noi vrem să ajutăm statele membre pentru ca să se strângă cât mai multe informații pentru ca ele să fie centralizate la nivel european. Avem nevoie de informații clare și atunci când vom avea o cantitate suficientă de asemenea informații, vom încerca să publicăm o nouă comunicare care va uh, rezuma toate eforturile depuse în ce privește protecția pădurilor. Sperăm că pe viitor se va uh, obține o plusvaloare mai mare din uh, uh, silvicultură. Și astfel vom reuși să permitem pădurilor să uh, ne ofere în continuare nenumărate beneficii datorită măsurilor luate la nivel european spre protejarea acestora. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnule comisar, spune doamna președintă, vă mulțumesc, dragi colegi. Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc miercuri. Următoarea sesiune începe mâine la orele